Well, good afternoon, everyone. Um, I think we will make a start. Bună ziua, dragi colegi. Vom începe pentru că a trecut deja aproape un sfert de oră. Și pentru cei care nu mă cunosc, sunt Mary Hannibal, sunt unul dintre vicepreședinții Comisiei FEM și am să încep în locul președintei, Vilnia, care a fost întârziată din cauza traficului aerian care are probleme în urma uraganului. Își cere scuză, dar bineînțeles va trebui să urmăm cursul cu ordinea de zi și audierea noastră. E vorba de strategia UE împotriva cancerului la femei, o temă foarte importantă. În septembrie uh, s-a hotărât să se organizeze această audiere tocmai pentru a completa raportul din proprie inițiativă, bineînțeles cu același titlu. S-a hotărât ca acest raport uh, să revină FDD-ului, care a numit-o pe doamna Aiuto în calitate de raportor. O scurtă prezentare din partea mea. O treime din europeni au cancer uh, în cursul vieții lor și aceasta este, bineînțeles, uh, nu doar o tragedie la nivel personal, ci și un cost enorm pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre. Anumite forme de cancer, cum ar fi, de exemplu, cel la sân, de uter sau altele, afectează Uh, sănătatea reproductivă a femeii și sunt uh, în exclusivitate sau predominant manifestate la femei. Aceste tipuri de cancer nu primesc însă suficientă atenție din partea publicului larg și din partea factorilor de decizie. Această audiere dorește tocmai să corecteze această situație pentru a preveni, pentru a realiza diagnosticul și screeningul necesar și a oferi tratamentul pentru aceste tipuri de cancer femeilor. Invitații noștri de astăzi sunt uh, Karen Ben uh, din partea Europa Dona. Este vorba de o coaliție pentru lupta împotriva cancerului la sân la nivel european. Uh, Doamna Campitelli a trebuit, din păcate, să-și anuleze prezența, așa că prezentarea următoare va fi făcută de doamna Wendy Yared. Și am să dau cuvântul, în primul rând, raportorului doamna Ayuto, Vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Bună ziua tuturor. Mulțumesc pentru prezența astăzi aici și mulțumesc uh, experților care au venit. Uh, de altfel, aș vrea să mulțumesc și expertei care, din păcate, n-a putut să vină aici din motive de logistică și uh, a cărei contribuție oricum va fi prezentată astăzi în cadrul audierii noastre. Există Trebuie să spun că uh, cancerul la sân care a recidivat uh, a provocat moartea unei prietene foarte bune și aceasta m-a făcut să reacționez foarte puternic tocmai pentru ca femeile să aibă dreptul la un diagnostic uh, bun și la timp. Vreau să ajut toate acele femei care, din nefericire, trebuie să lupte împotriva acestui flagel, un flagel care ne lovește pe noi, femeile, în mod special și cu consecințe psihologice foarte mari. Consecințe subevaluate de cele mai multe ori față de uh, gravitatea acestei boli. Eurostatul arată că 6.000 uh, de femei la nivel european mor anual din cauza unei astfel de tumore și dintre ele 80.000 uh, din partea, uh, din cauza uh, din cauza carcinomului. Există femei care sunt uh, însă afectate de cancerul la sân și totuși supraviețuiesc și tocmai înspre aceste femei dorim să ne îndreptăm atenția pentru că viața lor merge mai departe și viața lor se schimbă. De multe ori, consecințele chirurgicale au și consecințe la nivel psihologic uh, devastatoare. De exemplu, uh, știm foarte bine care sunt consecințele dramatice ale unei mastectomii sau uh, ale unor altor operații care duce la traumatisme psihologice de pe urma cărora e foarte greu să te recuperezi. Raportul pe care l-am realizat am încercat să analizez uh, toată această problematică. Uniunea Europeană și statele membre ar trebui să implementeze politici în domeniul sănătății, politici care să țină cont de uh, întregul evantai de probleme în cadrul acestei boli. Am propus de aceea la comisia noastră să se organizeze o dezbatere pe această temă și am propus și redactarea unui raport din proprie inițiativă. Și pot să vă spun că am fost susținută pe deplin de colegii mei, ceea ce, bineînțeles, face onoare comisiei noastre. Propunerea mea se centrează în special pe trei elemente esențiale. În primul rând, prevenirea, supervizarea și accesul la tratament. Pentru că, într-adevăr, rata mortalității este foarte ridicată și aceasta de multe ori are legătură cu faptul că se intervine foarte târziu când boala a evoluat deja foarte mult, ceea ce face ca orice fel de tratament să uh, nu fie atât de eficace. În acest context trebuie să punem accentul în special pe prevenire, pe o uh, monitorizare constantă și accesibilă din punct de vedere uh, financiar. E nevoie de teste de depistare specifică și uh, la acest nivel pot să vă spun că prevenirea nu este foarte ușor de făcut pentru că uh, controlele uh, făcute uh, se fac în urma unor liste de așteptări și unor uh, perioadă de așteptare foarte lungă. De aceea trebuie să se garanteze tuturor accesul uh, minim la diagnosticul precoce și preventiv aceste uh, controle trebuie să se realizeze la timpul cuvenit și, pe de altă parte, există și anumite specificități ale tratamentului de care trebuie să ținem cont pentru boli care afectează în special femeile, pentru că aceste boli afectează organele feminine care pun sub semnul întrebării uh, identitatea feminină a persoanei. În al treilea rând, aspectele psihologice, care sunt extrem de importante și aici aș spune că uh, susținerea Um, care se aduce femeii respective este extrem de importantă, ținând cont aici de toate elementele implicate, inclusiv cele psihologice. Pentru că de multe ori boala pune sub semnul întrebării feminitatea uh, persoanei, capacitatea ei de a se simți, Uh, femeie și de aceea ajutorul, consilierea psihologică sunt importante în urma tratamentului oferit și a operațiilor uh, făcute. E nevoie de îngrijiri de sănătate care să fie la dispoziția tuturor celor care uh, suferă de această boală, pentru că de multe ori femeile sunt abandonate și acestea au nevoie de o susținere, um, de o asistență, Uh, atitudine care trebuie încurajată peste tot. Mă opresc aici pentru că avem uh, invitați astăzi uh, experți foarte importanți, așa că prefer să ia ei cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult raportorului pentru această prezentare atât de utilă, așa că vom trece la uh, primul vorbitor, doamna Alessandra Campitelli, care este psiholog uh, și colaborează cu tot felul de organizații din domeniu. Vă rog. Sono Alessandra Campitali, sono una psicologa e mi occupo di sostegno. Bună ziua, mă numesc Alessandra Campitelli, sunt uh, psiholog și ofer uh, asistență, sprijin femeilor afectate de cancer și familiilor lor. În această dupămiază, prezentarea mea se va concentra asupra aspectelor psihologice ale acestei boli și modul în care sunt afectate în viața de zi cu zi și în relația cu familia și cu copii, fiindcă în momentul în care se îmbolnăvesc de cancer, viața femeilor se, se schimbă. Femeile de, devin victime ale cancerului. Cancerul este multisistemic. În momentul în care ești afectat, uh, ești afectat tu ca persoană, dar și relațiile. Deci boala devine mai importantă decât viața. Și este ca și cum uh, ai fi o cochilie goală cu umplută doar de simptome. Momentul în care o femeie se îmbolnăvește de cancer este afectată pe toate planurile. Identitatea sa se confruntă cu o criză, dar și familia se confruntă cu o criză, fiindcă totul se învârtește în jurul cancerului. Când vorbim despre cancer, conotanțele sunt întotdeauna tragice, negative. Acest cuvânt stârnește tot felul de imagini negative. Când descoperi că ai cancer, e tragic. Trebuie să-ți schimbi stilul de viață, dar în același timp trebuie să accepti tratamente invazive care îți afectează, care te afectează chiar în momentul în care ai reușit totuși să depășești boala. În cazul cancerului la sân sau uh, cancerul la sistemul reproductiv, impactul se face simțit nu numai asupra identității, ci și asupra familiei. Dintr-o dată trebuie să schimbi planurile iar identitatea familiei este afectată, sunt afectate, rela- sunt afectate relațiile, este afectată relația cu partenerul, bineînțeles. Îți afectează, îți este afectat corpul și multe alte lucruri și trebuie să regândești situația. Sprijinul acordat femeilor, deci, joacă un rol foarte important pentru a le ajuta să facă față traumei adusă de această boală, dar și factorului uh, destabilizator asupra vieții și relațiilor sociale. Dar dacă ne uităm la ce se întâmplă în realitate, ne dăm seama că este greu să există aceste tratamente holistice. Adesea, tratamentul are o structură rigid care nu gândește nevoia bolnavelor, pacientelor, fiindcă pacientele trebuie să ceară ajutor, trebuie să ceară consiliere psihologică. Și bineînțeles, uneori există și probleme financiare. Sau pur și simplu femeile nu își dau seama că sunt afectate psihic, psihologic, ceea ce reprezintă un factor agravant. De-a lungul anilor au apărut o sumedenie de statistici, dar femeile încă nu știu suficient destul de multe lucruri despre boală pentru a participa în mod activ în timpul tratamentului, pentru a accepta sau nu anumite proceduri. Chiar și în momentul în care există consilieri psihologici, pacientele nu știu că au acces la acestea problemele sunt și mai mari în cazul femeilor cu venit redus sau cu un nivel de educație redus. Trebuie să ne asigurăm că există acces uh, egal și oportunități egale, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna, din păcate. În ceea ce privește cancerul la sânt, în Europa sunt, uh, se diagnostichează 500.000 de cazuri noi. Consecințele nu sunt numai fizice, ci și psihologice și impactul asupra vieții mm, femeilor este uriaș. Boala lovește femeia în familie, dar și la serviciu. Ce se întâmplă când uh, o femeie se îmbolnăvește de cancer la sân sau cancer al sistemului reproductiv? Masectomia sau uh, histerectomia sunt proceduri traumatizante, iar apoi femeia trebuie să se redefinească, să-și redefinească proiectele pe viitor. Probabil că va trebui să mai facă și alte operații ulterioare. Și, bineînțeles, toate acestea afectează modul în care se, în care se simte. Toate acestea afectează nu numai imaginea corporală, dar și uh, încrederea în sine și acceptarea de sine. Adesea femeile spun că au probleme în relație. Pur și simplu nu se mai simt bine în trupul lor și s-ar putea să le fie foarte greu să facă față uh, relației uh, și uh, viața sexuală este afectată. În cazul cancerilor sunt de stadiu 1 sau în stadiile mai avansate, 45% dintre femei au suferit probleme psihologice în primul grup și 42% în al doilea grup, în uh, fazele mai avansate. În cazul uh, stadiului 1, 37% s-au confruntat cu probleme de, de uh, schimbare a um, modul în care se simt, apoi depresie și anxietate, ceea ce arată că o diagnosticare chiar timpurie reprezintă o mare lovitură pentru femei și face mai probabilă apariția unor tulburări psihologice legate de această boală. Cred că scopul nostru ar trebui să avem, uh, bineînțeles, instrumente de diagnosticare timpurie, dar în egală măsură Trebuie să ne asigurăm că femeile nu se simt lăsate de izbeliște. Una dintre strategiile posibile ar fi să ne asigurăm că femeile care au uh, suferit operați, o operație pot să ia legătura cu alte femei care au avut aceeași experiență. Deci să existe un grup de sprijin să se, să există un, o comunicare continuă între femei uh, acasă, la locul de muncă și prin intermediul doctorilor și asistentelor. Trebuie să existe sprijin pentru pacienți și pentru familie și ar trebui să se poată să, să se ofere informații prin anumite uh, pamflete informative. Mm-hmm mai ales pentru cazurile de depresie și anxietate. Toate aceste informații și consilierea psihologică nu ar trebui să fie doar pentru pacientă, ci pentru restul familiei, pentru parteneri și pentru copii. Foarte multe studii au arătat că există o corelație între anxietate și depresie, sim, simptome de anxietate și depresie ale mamei și simptomele copiilor. Deci există o corelație pozitivă între uh, informațiile defectoase sau insuficiente în ceea ce privește boala mamei, acestea se reflectă în comportamentul copiilor. Copiii simt adesea uh, anxietatea de separare și se simt uh, deprimați când mama lor nu mai este cu ei din cauza tratamentului. Familia este, deci, um, locul unde se face această vindecare din punct de vedere al pacientului și din punct de vedere al familiei. Pentru familii, în afară de tragedia cancerului, mai există și alte probleme, probleme în, în relații. Uneori acesta se manifestă prin comportament de, sub, de protejare excesivă și toate acestea duc la probleme de comunicare și relațiile, de fapt, sunt lăsate deoparte. Este foarte important să ne asigurăm că se oferă sprijin psihologic și consiliere dar pentru asta, doctorii și asistentele trebuie să fie formați, fiindcă nu trebuie lăsat totul pe umerii psihologilor. Și ei trebuie să poată însoți pacientele pe tot parcursul tratamentului. Chiar prin consiliere informală, în momentul în care se primește diagnosticul, se dă diagnosticul, trebuie să există psihologi în saloane, în spitale și în cabinetele medicale. Trebuie să existe niște criterii de, de stabilire de, profil, de profiluri care să corespundă nevoile pacienților. Nu trebuie neapărat să ceară pacienta consiliere doar atunci când consideră că este necesară. Scopul nostru trebuie să sporim rezistența, și anume capacitatea unei persoane sau unor mai multor persoane de a de a acționa înainte, ca să, înainte de a se întâmpla lucrurile și acțiunea nu trebuie să se întâmple, să fie declanșată de diagnostic. Trebuie să se găsească strategiile necesare pentru a face față acestei situații în rețeaua de familie bazată pe sprijin. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Ne-ați prezentat problemele reale și foarte grele cu care se confruntă Uh, femeile care suferă de cancer. Acum aș vrea să dau cuvântul lui Wendy Yarit, director uh, a European Cancer Leagues. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru frumoasă invitație. Am și o prezentare, vă rog dacă e posibil să o porniți. Sunt de la European Cancer Leagues, o rețea uh, de societăți care se ocupă cu cancerul. E vorba de uh, organizații caritabile. În Franța e la League și, iată, e vorba de niște organizații uh, bine respectate de către publicul larg. O, un element uh, important este că venitul nostru vine de la cetățeni simpli, europeni, ca mine, ca dumneavoastră. 15 milioane, dacă se adună, e vorba de, totuși de o sumă impresionantă. Deci sunt bani oferiți de cetățeni pentru a fi cheltuiți cu cap. Picking something else. So cancer society, cancer leagues, they deal with the entire... Ne ocupăm de tot ce ține de cancer, de la preveni, prevenție, la cercetare, la tratament, îngrijire paliativă, așa cum a spus antevorbitoarea mea. Și oferim, deci, îngrijire după diagnostic, oferim informații publicului larg. Ne ocupăm de toate tipurile de cancer, inclusiv cancerul, pentru, cancerul la femei și ne axăm mai ales la nivel de stat pe prevenție. Muncim însă și cu alții din alte domenii în momentul în care avem cazuri specifice. Vorbim foarte mult despre cancerul la sân, fiindcă este cancerul cel mai des uh, întâlnit la femei. Deci uh, avem mulți parteneri cu care ne consultăm. Îmi pare foarte rău că nu e aici colega mea de la EOPA, pentru că ea vă poate vorbi mult mai mult despre ce înseamnă cancerul la femei. Așadar, organizația mea a fost creată în 1980. Avem aproape 40 de ani de existență. Organizația noastră s-a născut pentru că toate ligile pentru cancer au decis să aibă o platformă unde să poată partaja informația și nu este posibil să faci asta doar dacă acționezi în plan național. Așa s-a născut ECL. Deci, secretariatul nostru este aici la Bruxelles și de aceea lucrăm într-atât cu Parlamentul și cu Comisia. Profităm, practic, de faptul că suntem uh, staționați aici. Un domeniu principal de activitate, de care suntem foarte mândri, um, un domeniu de lucru este uh, MEPs Against Cancer. Puteți accesa www.mepsagainstcancer.eu, deci www.mepsagainstcancer.eu. Am avut cea de-a 10 aniversare acestui grup de lucru anul acesta. Aloș Petoli din uh, Slovenia, fostul premier al Sloveniei și fondatorul MEPs Against Cancer, ne ajută foarte mult, cooperăm foarte bine cu domnia sa și cooperăm cu mai mulți eurodeputați. Deci dacă un eurodeputat dorește ca noi să ridicăm o problemă la Parlamentul European, noi practic oferim toată munca ce ține de un secretariat. Nu mai am nevoie de telecomandă, voi spune doar următorul slide și apoi dumneavoastră dați click. Iată unde suntem uh, localizați și um, noi uh, definim Europa așa cum o definește Organizația Mondială a Sănătății. Deci mult mai extinsă, nu doar Europa celor 28, în curând a celor 27. După cum v-am spus în prezentarea mea despre ECL, legile noastre au uh, combinat peste 6.000 de membri staff, peste jumătate de milion de voluntari. Mulți voluntari ne ajută să luptăm pentru cauza noastră și suntem o platformă de schimb de bune practici. Învățăm unii de la alții ce funcționează într-un stat membru, dacă putem, dedubl, dacă putem uh, copia totul într-un alt stat membru și așa mai departe. Iată câteva date statistice și nu știu dacă vedeți uh, numerele aici. Sunt prezentate incidența și mortalitatea. Cu 28% avem cancerul la sân, cancerul colorectal, la plămâni, uterin, ovarian și 40% alte cancere, cancer la piele, la ficat și alte forme de cancer. Cancerul cauzează 1,3 milioane de morți, date furnizate din 2013 încoace. 26% din toate decesele sunt de cancer. Bolile cardiovasculare ucid <laughs> în primul rând și apoi cancerul. În rândul femeilor avem 570.000, de de de morți. La bărbați uh, sunt mai multe decese, dar aici e vorba despre femei. Și la femei Rata cea mai crescută a mortalității se înregistrează în Ungaria și Danemarca, unde e vorba de 250 de persoane la 100.000 de locuitori. Doresc să menționez acțiunile europene împotriva cancerului și ce se întâmplă la nivel european în ceea ce privește controlul cancerului și de ce ne ocupăm acum? În urmă cu 30 de ani a început programul Europe Against Cancer. Un prim plan de acțiune a avut loc între anii 1987-89, reînnoit cu cel de-al doilea plan de acțiune 1990-94. Au fost acțiuni specifice împotriva cancerelor întâlnite la femei. E și uh, o notă informativă despre cancerul uh, de col uterin, Este foarte important să se ofere uh, informația despre cum poate fi preîntâmpinat cancerul. Colega din Italia a o colegă din Italia foarte bine cunoscută Veronesi a fost uh, unul dintre actorii principali uh, în elaborarea acestor note informative. Ce se întâmplă însă recent, adică din 2011 încoace? Mai bine zis, în anul 2009, Comisia Europeană a decis că trebuie făcut mult mai mult în ceea ce privește cancerul. Nu se mai făcuse nimic de la fostul program din 1994. Deci anul 2009 a fost uh, anul în care a avut loc o reuniune importantă la Bruxelles cu foarte mulți uh, VIP. Toată lumea spunea că trebuie făcut mult mai mult au început discuțiile și în urma acestor discuții a rezultat o acțiune comună în ceea ce privește Parteneriatul European pentru Acțiune împotriva cancerului. Mai fost și o acțiune comună, mai bine zis un proiect comun cofinanțat de către Comisia Europeană. În mod obișnuit, acțiunile comune sunt conduse de statele membre și tocmai de aceea este atât de important. Oferim statelor membre posibilitatea de a face ceva în domeniul controlului cancerului. În timpul acțiunii comune din uh, perioada 2011-2014, ECL a condus pachetul uh, de promovare a sănătății și preîntâmpinarea cancerului cu acțiuni specifice înspre uh, care aveau drept public țintă femeile. Am avut flash moburi în Europa și vedeți aici o fotografie, recunoașteți poate fundalul, este vorba de Bruxelles, am dansat pentru prevenirea cancerului și am încurajat studenții, tinerele femei să vină să participe la flash mob. Apoi uh, am lucrat și împreună cu Institutul European pentru Sănătatea Femeilor aici la Parlamentul European și am vrut să fixăm o agendă pentru sănătatea femeilor, să oprim cancerul înainte ca el să se instaleze. În 2014 s-a încheiat acțiunea aceea comună, iar Comisia Europeană a decis să continue cu acțiune de control al cancerului, să inițieze o altă acțiune comună din 2014 până în 2017. Această acțiune comună a fost numită Cancer Control, un ghid comprehensiv pentru controlul cancerului. Găsiți pe internet toate informațiile necesare, puteți accesa cancercontrol.eu. Este ca un fel de manual pentru control asupra cancerului la nivelul statelor membre. Oferim informații despre ce se poate include în planurile naționale, ce se poate face la nivel de cercetare și așa mai departe. Acestea sunt, aceasta este acțiunea comună care s-a încheiat în februarie acestui an și am fost cât se poate de implicați. Au fost mai multe documente de, uh, de strategie politică care au rezultat. Mă axez aici pe câteva recomandări în ceea ce privește cancerele pentru femei. Au fost câteva uh, recomandări specifice în ceea ce privește femeile să nu, de exemplu, să nu existe radioterapie totală la sân. Să vedem, uh, de exemplu, ce se întâmplă um, cu conservarea sânului în terapie la femeile cu vârsta de sub 50 de ani, mai ales dacă avem un cancer în stadiu incipient. Apoi am dorit să promovăm uh, analizele făcute la nivelul colului uterin uh, pentru toate femeile. A rezultat apoi în urma acestei acțiuni comune și implementarea unor programe de uh, verificare pentru toate femeile, e vorba de programe naționale și e vorba și de ajutor oferit, oferit celor care acordă îngrijiri informale. Adesea femeile au grijă de membrii familiei și atunci se pune întrebarea ce fac aceste femei dacă ajung chiar ele să sufere din cauza cancerului și e vorba de femei care sunt și soții și mame și în continuare trebuie să-și îngrijească familiile. Oferim sprijin acestora. Deci la nivel de scanare mai sunt foarte multe de făcut și aici o să menționez o altă acțiune comună care va exista. Și apoi uh, mai doresc să menționez un alt program de follow-up. Acum, mă acces pe Codul European împotriva cancerului. Acest cod a luat naștere în urmă cu 30 de ani în programul de Europe Against Cancer, Europa împotriva cancerului. A fost revizuit în anul 2014. Și aceste mesaje aveau drept țintă publicul larg. Era vorba despre oferirea de sfaturi și consiliere despre cum să fie preîntâmpinat cancerul, în funcție de ce dovezi științifice existau. Sunt niște mesaje formale create în urmă cu 30 de ani, actualizate în anul 2014, totul finanțat de către Comisia Europeană. Aici ne axăm pe acțiuni pe care cetățenii le pot lua pentru a întâmpina cancerul. Sunt mesaje formulate uh, într-un mod inteligibil pentru ca toată lumea să înțeleagă despre ce e vorba. De exemplu, nu fumați, nu consumați nicio formă de tutun. Trăiți într-o casă fără fum. Fiți activi în timpul zilei. Nu uh, limitați timpul în care stați așezat. Nu este foarte bine pentru noi, fiindcă, vedeți, la Parlament ședem chiar toată ziua, deci vă încurajez după aceea să vă plimbați puțin, dacă puteți, să aveți o dietă sănătoasă, să mâncați cereale integrale, uh, uh, legume, fructe, să limitați mâncărurile cu aport caloric ridicat, și dacă beți alcool, atunci uh, consumați într-o cantitate limitată. Și oricum, e mai bine să nu beți alcool deloc. Evitați să stați prea mult la soare, mai ales copiii. Nu utilizați uh, șezlongurile. Și dacă Uh, este să puteți afla, aflați dacă ați fost expuși radiației uh, cu radon. Pentru femei, iarăși este important, dacă pot, să alăpteze. Iar uh, terapia de substituire a hormonilor poate să crească riscul anumitor cancere vaccinați-vă, vaccinați-vă copii împotriva hepatitei B și împotriva virusului HPV, un subiect foarte de actualitate, de actualitate. Participați uh, în programele de screening împotriva cancerelor, cancer la intestin, de sân și uh, de coluterin. Iată mesajele principale pentru femei. În ceea ce privește soarele și de ce să nu stați pe șezlong la soare mai ales tinerele femei, utilizează mai mult uh, șezlongurile și um, uh, solarele. De ce nu este bine, vreau să vă vorbesc și despre de ce nu este bine să vă expuneți radiațiilor cu ultraviolete. De ce nu este bine să mergeți la solar din motive cosmetice și subliniez că e vorba de motive cosmetice, nu este vorba de recomandările doctorului. E vorba pur și simplu că vreți să arătați bronzate. Concluzia raportului este că orice radiație UV, inclusiv radiația la solar, este un carcinogen și inițiază și promovează cancerul. Comisia a arătat că orice expunere la ultraviolete duce la uh, carcinome și melanome la toate vârstele, Efectele benefice ale utilizării ultravioletelor, cum ar fi uh, vitamina D, generarea de vitamina D, nu, uh, nu acoperă toate riscurile. Se spune la un moment dat că trebuie să te expui ultravioletelor pentru că ai nevoie de vitamina D, pentru că o să ai deficiență de vitamina D. Nu, nu este așa. Avem dovezi foarte clare că nu e așa. Deci nu este bine să stai la soare, nu este bine să stai la solar, pentru că beneficiile nu sunt cele uh, menționate. Și nu poate fi indusă producția de vitamina D. Astfel, sunt atâtea alte surse de vitamina D disponibile. Cel mai important este că nu există o limită sigură de expunere la radiațiile UV. Adică, dacă este să ne uităm la solar, la aparatul de solar și la voltaj, acesta este echivalent cu un avertisment de tip 12. Deci dacă sunteți în țară și adesea vara se emit uh, uh, mesaje de avertisment spunând că există un nivel sporit uh, de radiație, când se spune că nivelul este 12, acesta este cel mai ridicat și mai periculos. Și atunci de ce să ne expunem singuri la un nivel 12 din proprie inițiativă la un solar cu voltaj și risc 12? La centrul nostru comun de la Milano s-au făcut uh, acțiuni. Avem uh, inițiativa pentru cancerul la sân. A început în urmă cu câțiva ani. Karen Ben vă va vorbi mult mai multe despre asta, în ceea ce privește inițiativa Comisiei Europene despre cancerul la sân. Vreau să vă spun doar atât. Avem o nouă acțiune care va fi lansată la anul în ceea ce privește acțiunea comună pentru vaccin. Nu este în mod specific despre cancer, este vorba despre tot felul de vaccinări și vom lucra împreună cu uh, Ministerul Franței cu privire la durabilitate și vom transmite două mesaje principale despre hepatita B la nou-născuți și despre HPV în general. Există acum o reticență față de vaccin. Nu știu dacă sunteți conștienți de acest fapt. În multe țări, rata vaccinării pentru HPV a scăzut dramatic, fiindcă s-a vorbit mult, a fost multă zvonistică spunând că dacă te vaccinezi, atunci faci autism și tot felul de probleme. Mass media a bătut monedă pe asta, a profitat de asta și apoi mulți au decis că nu mai vor vaccinul HPV. Este o mare problemă. Este principalul motiv pentru care avem acum această acțiune comună pentru vaccinare. Ea va începe în anul 2018, ce va fi condusă de către statele membre. Am menționat deja grupul de eurodeputați împotriva cancerului, iată pagina de internet, iată principalele obiective strategice. Lucrăm cu cât mai mulți eurodeputați posibil. Vin la noi cu o problemă legată de preîntâmpinare și controlul cancerului și apoi noi ajutăm, găsim vorbitori, um, ajutăm să fie elaborate documente de poziție și suntem foarte mândri că putem să contribuim astfel. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mi s-a spus să trec direct la prezentarea lui Karen Ben, care este vice-CEO la Europa Dona, o organizație care se ocupă în mod specific de cancerul la sân. Sedul este în Milano, dar au filiale peste tot în Europa. Europa Don are 47 de state membre, include toate statele membre UE. Vedeți lista acolo. Their mission hasn't Misiunea sa a fost aceeași de 23 de ani încoace și anume ca toți europenii să aibă acces la o informație pertinentă și la un screening de calitate, diagnostic și tratament. Deci uh, se referă aici la toate aspectele legate de cancerul la sân. Iată și câteva date interesante. A, incidența a cancerului la sân este uh, cancerul cel mai uh, obișnuit în rândul femeilor în Europa. În 2012 existau în jur de 494.000 de cazuri. În EU28, 361.600. Uh, o optime din femeile din UE 28 vor avea cancer la sân înainte de a împlini vârsta de 85 de ani. 20% sunt uh, femei cu până în 50 de ani și 37% între 50 și 64 de ani, iar restul peste 64 de ani. În ceea ce privește rata de mortalitate și supraviețuire, cancerul la sân are rata de mortalitate cea mai ridicată dintre toate tipurile de cancer în rândul femeilor. Numărul de femei care au murit din această cauză în 2012, în Europa 142.980 și în UE 28, în jur de 91 de mii, iar uh, rata medie de supraviețuire de 5 ani uh, a fost de în jur de 80%. De aceea este atât de important să oferim uh, toată susținerea și îngrijirea necesară după realizarea diagnosticului și după tratament. Ce face Europa Dona? doresc să aibă uh, sistemul de uh, scanare și de tratament cel mai potrivit, informații actualizate, uh, pertinente și ca femeile să aibă acces la toate aceste informații. Și mai presus de orice, uh, serviciile trebuie oferite de sistemele de îngrijire uh, de sănătate națională. Care sunt principalele bariere? Există foarte multe diferențe între statele membre. Sistemele de sănătate sunt diverse în UE28. Deci uh, nu e vorba că nu există o egalitate. Diferențele sunt foarte mari de la o regiune la alta, de la un stat la altul și de asemenea la nivelul standardelor. Uh, specificațiile, uh, criteriile nu sunt aceleași și de asemenea institutele de sănătate nu sunt aceleași Uh, ce se întâmplă atunci când, uh, de exemplu, uh, institutele respective sunt închise. Europa Dona a încercat să intervină în locul altora pentru a face ca servici, serviciile să fie disponibile la un nivel ridicat de calitate prin dezvoltarea de politici. Am intervenit în toate statele membre, unde avem birouri care oferă informații, facem uh, consiliere și, din punctul de vedere al reglementării, facem lobby și așa mai departe. Deci aceasta este munca pe care o facem la nivel uh, național și uh, bazându-ne pe ce se întâmplă la nivel european. Se lucrează cu mai mulți uh, actori din domeniu. Nu am să trec prin uh, toate acronimele pe care le vedeți aici în față. Uh, avem pe de o parte brațul OMS pentru cercetarea în domeniul cancerului, Miria, alte organizații care lucrează cu sponsori, cu sistemul de educație național, cu Parlamentul European. Toate aceste organizații sunt vizibile la Bruxelles și de asemenea aici la Parlamentul European alături de Parlamentul European și de Comisie ce s-a făcut până acum. În 2001-2002 s-au organizat întâlniri cu experții, în 2003 uh, Europa Dona a participat la recomandările Consiliului în ceea ce privește screeningul. ul și uh, tot în același an uh, au participat activ la redactarea rezoluției Parlamentului pe tema cancerului la sân. În 2006 o a doua rezoluție pe aceeași temă și în 2010 uh, programul de luptă împotriva cancerului la sân în UE. Îmi pare rău, este o altă inițiativă aici, dar nu știu prea bine ce înseamnă, pentru că nu este prezentarea mea. În 2012 uh, s-a înființat uh, Centrul de Cercetare mm, în domeniul cancerului la sân. Au început consultările. În 2015 a doua declarație scrisă la nivelul UE. 2017 trebuiau să se redacteze rapoartele de implementare în urma screeningului la nivel european care sunt prioritățile cheie și uh, felul în care se centrează pe implementare. Screeningul se face în legătură cu, în conformitate cu ghidul la nivel european și rezoluție pe această temă. Există de asemenea departamente specializate în conformitate cu rezoluțiile din 2003 și 2006 și există și o schemă de asigurare a calității uh, la inițiativa Comisiei tot în acest domeniu. Iată care sunt uh, autorii acestui document, uh, Uniunea Europeană împotriva cancerului la sân. Iată și câțiva eurodeputați care au semnat această declarație și s-au alăturat inițiativei. 2010-2015 s-au făcut declarații scrise pe tema cancerului la sân pentru a se asigura că acesta este o prioritate pe agenda europeană. Vedeți aici una dintre declarațiile scrise uh, pe tema mamografiilor, uh, în care se cere o implementare până în 2016, de asemenea proiecte care ar trebui să uh, înceapă, centrele de acreditare, de asemenea îngrijirile psihosociale și tratamentul metastazelor. Aceasta este a patra ediție a Ghidului European din 2006, în care se uh, reflectă care sunt bunele practici, se stabilesc standarde și așa mai departe. E vorba aici de politică, de acces pentru femeile europene, de responsabilizare și acesta este doar un îndrumar succint. Uh, dacă vedeți care este în drumarul existent la ora actuală la nivelul Comisiei Europene, acesta este destul de confuz. Europa Donă însă a încercat să ofere informații uh, succinte, ușor de înțeles pentru toată lumea, deci este un fel de uh, rezumat al îndrumarului european ca să fie mai ușor de înțeles uh, pentru toată lumea. Ne întoarcem acum la inițiativa Comisiei Europene. Aceasta s-a făcut din cauza unor inegalități uh, substanțiale și persistente în ceea ce privește uh, rata cancerului la sân, a mortalității, a prevalenței și a ratei de supraviețuire, diferențele existente între statele membre. Se dorea să existe o schemă armonizată la nivel european uh, care să fie susținută printr-un sistem de acreditare. Obiectivul fiind acela de a avea un ghid uh, european uh, actualizat în permanență și de calitate. Cei care s-au implicat în acest uh, proiect, după cum spuneam, este un proiect coordonat de către Centrul de Cercetare Comun al Comisiei Europene și este format din 70 de experți printre care uh, profesioniști și lobby-uri care s-au organizat în două grupuri de lucru. În primul rând, un grup de lucru pentru dezvoltarea și elaborarea îndrumarului și, în al doilea rând, o schemă de dezvoltare a calității. Avem 35 de țări prezente pe care le-ați văzut uh, trecute pe diapozitiv. Așteptările sunt foarte mari pentru că obiectivul acestei inițiative este aceea de a avea un nou îndrumar la nivel european care să fie actualizat în permanență și să fie disponibil online. Bineînțeles, este o provocare dacă ținem cont de numărul de actori implicați. De asemenea, se dorește un acord asupra standardelor de calitate pentru toate serviciile oferite, incluzând și monitorizarea, doresc să ofere informații clare legate de serviciile de așteptat în aceste scheme uh, de calitate și se dorește ca totul să se înfăptuiască până în 2019. Iată, deci, un punct cu un semn de întrebare destul de mare, pentru că știm cât de greu este să se lucreze la Comisia Europeană cu un număr atât de mare de actori. Și ultimul punct, implementarea la nivel european. Atul Europa Dona este faptul că are niște obiective foarte clare și o strategie la nivel european, lucrează cu o rețea foarte extinsă de suporte la nivel național, toți cu aceleași obiective și în felul acesta se poate ajunge la un impact semnificativ asupra instituțiilor europene, a guvernelor naționale și a sistemelor de sănătate din statele membre. Se dorește un angajament permanent, o menținere a impulsului inițial. S-au implicat uh, toți cei care au lucrat pe această temă, Parlamentul European, uh, actor la nivel național și, bineînțeles, în încheiere, vi se mulțumește pentru angajamentul dumneavoastră față de Europa Dona. Știu foarte bine care este munca uh, făcută și la nivel național Acum vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și, uh, bineînțeles, dacă aveți uh, întrebări, uh, dânsa vă poate răspunde. Thank you, Wendy. Mulțumesc foarte mult, Wendy. Avem aproximativ 15 minute la dispoziție pentru întrebări și răspunsuri. Dacă dorește cineva să intervină, acum este momentul. Anyone at all like to say anything? Dorește cineva să ia cuvântul? Mulțumesc uh, și îmi cer scuze că am ajuns la sfârșit. Uh, doamna Julie Ward, uh, sora mea a, a avut cancer la sân, este o supraviețuitoare, însă deci acest subiect este unul care mi este foarte aproape. Acest studiu despre prevenire, cauze. Despre ce este vorba? Este vorba despre depistare? Fiindcă există multe necunoscute în ceea ce privește cauzele cancerului și ce se poate face pentru a evita această boală. Este un lucru foarte important pentru femei. Nu e vorba doar de depistare, ci de factori de mediu, să vedem cum putem îmbunătăți uh, mediul la serviciu sau alte lucruri care ar putea să fie factori ce își aduc contribuția. Este vorba despre centrul de, de inițiative a Centrului de Cercetare Comun. Îmi cer scuze, am, nu am ajuns la timp, am ajuns mai târziu și poate nu am înțeles eu bine, poate am pierdut ceva, fiindcă partea pe care am prins-o părea să se refere numai la depistare, armonizarea depistării și a tratamentului. Vreau să vă întreb dacă s-a, ați vorbit și despre cauze și despre factori agravanți și dacă se face ceva la, acest, la nivel european privind acest lucru. Da, înțeleg. Uh, ați pierdut faptul că există programul uh, Europa împotriva cancerului care a demarat acum 30 de ani. Avem mai multe acțiuni comune în derulare acum și una, unul dintre programele finanțate de Comisia Europeană se referă la actualizarea codului european împotriva cancerului, care se referă numai la prevenirea acestei boli. Și dacă putem să întoarcem la diapozitivul cu privire la prevenire și ați vorbit și despre servicii de sprijin. Ați pierdut și prezentarea colegei mele care a vorbit foarte mult despre serviciile de sprijin, de sprijin dar vreau să vă spun că noi, la European Council League avem un grup de lucru care se numește Grupul de lucru pentru sprijinirea bolnavilor și de asta ne ocupăm în mod exclusiv. Ne-am dat seama că nu putem să ne concentrăm doar asupra tratamentelor și cercetării. Acum avem din ce în ce mai multe persoane care supraviețuiesc acestei boli și uh, Uh, trebuie să existe sprijin pentru ei după diagnosticare. Iar una dintre chestiunile care au fost ridicate era încrederea în sine și viața de familie, viața căsnicia, probleme legate de imagine, de, sine. La, la noi, fiecare centru al nostru la nivel național oferă uh, programe de sprijin pentru femei. La ECLE noi încercăm să oferim informații la nivel uh, european, noi desfășurăm activitatea la nivel european. Încercăm deci să colaborăm cu Parlamentul European privind serviciile de sprijin. Deci ne-am uh, implicat în uh, acțiunile comune anterioare și cele actuale. Acesta este ghidul care face referire la recomandări, recomandările pentru femei. În acest ghid recomandăm punerea în aplicare a a programelor de sprijin pentru femei, pentru a putea să, să aibă femeile acces la consiliere și numai pentru ele și pentru uh, familiile lor. Și ce facem noi, ce cerem noi este că trebuie să fim mai uh, atenți în ceea ce privește sprijinul oferit uh, pacienților. Mulțumesc! ktoré boli uh, zaujímavé a tiež ma zaujala... Mulțumesc foarte mult! M-a interesat și pe mine acea bucată, aici sunt, în care ați spus că pe viitor vreți să faceți o campanie față de vaccinare, pentru că vreți să înlăturați toate suspiciunile și dubile care există legate de vaccinare. Vedem ce se întâmplă în multe state membre, fiindcă există o campanie antivaccinare. Întrebarea mea este următoarea. Ce ați putut constata femeile care refuză mamografia. Ce se întâmplă cu ele? În Slovacia, țara din care provin eu, există o campanie împotriva scanării prin mamografie. Practic, această campanie descurajează femeile să mai facă o mamografie. Am vrut să fac o campanie și am uh, fost învinuită că vreau să cauzez cancerul la femei, fiindcă am recomandat mamografiile. La noi doar 25% din femei ajung să fie diagnosticate într-o etapă incipientă și de aceea vin cu această întrebare. Pentru că există acum tematica cu vaccinarea. Acolo ați spus că e o campanie de clarificare. Aveți în vedere așa ceva similar și pentru mamografie? Mulțumesc! I'm not, I'm not familiar with the situation. Nu cunosc situația în Slovacia. Chiar dacă avem acolo un centru, am putea să stăm de vorbă după aceea să vedem uh, cum putem să implicăm centrul nostru de acolo, liga noastră de acolo. Fiindcă probabil sunt mai la curent cu această, cu această situație decât mine. Uh, m-ați întrebat dacă uh, avem în vedere și includerea mamografiilor în ceea ce privește ezitarea, ezitările în ceea ce privește vaccinul. Asta e, aici eu vorbeam despre vaccinările naționale, dar dat, dat fiind uh, problemele din Slovacia, am putea să colaborăm, să vedem prin, prin uh, centrul său de acolo, să vedem care sunt problemele. Poate știți dumneavoastră care sunt motivele, în afară de expunerea la radiații. Da, asta era problema, nu așa? Da, da, am înțeles. Da, oamenii vin la noi și și ne întreabă dacă mamografiile sunt sigure. Și întotdeauna le spunem, trebuie să vorbești cu oncologul. Dacă ai cazuri de cancer la sân în familie, dacă e trecut de o anumită vârstă, recomandările depind de toate aceste lucruri. Ce spuneți dumneavoastră? Pare că afectează femeile pentru care noi recomandăm o mamografie, că ele ar ezita. Și atunci trebuie să vedem care este situația. Fiindcă s-ar putea și mass media să aibă un rol aici. Bine, nu întotdeauna, dar ar vrea să stăm mai mult de vorbă despre asta. Mulțumesc! Nu cred că mai dorește cineva să ia cuvântul. Aș dori să o, o rog pe doamna Campitelli să ia cuvântul în încheiere, dacă dorește. Mulțumesc. Este limpede un lucru și anume că e nevoie de sprijin pentru întreaga perioadă a tratamentului de la diagnosticare și mai apoi pe parcursul tratamentelor uh, și operațiilor. Și bineînțeles că există oarecare scepticism în ceea ce privește mamografiile. Ca psiholog, uh, eu cred că este un fel de evitare. Femeile vor să evite aceste um, aceste teste, fiindcă nu vor să știe că ar putea să fie bolnave. În ceea ce este diagnosticarea genetică sau riscul de tumori și populațiile de risc, asta ține de diagnosticare timpurie și tratament timpuriu. Uneori, populațiile uh, cu risc ridicat uh, au oarecare reticențe Iată de ce nu trebuie, trebuie să existe o partea medicală, bineînțeles, dar și, și consilierea uh, terapeutică pentru a cunoaște femeile avantajele diagnosticării timpurie. Mulțumesc, doamna Iuto. Aș dori să trag uh, câteva concluzii. Unii colegi uh, nu au fost prezenți nu a fost uh, în sală când mi-am ținut eu prezentarea și l-am vorbit despre ce vreau să stea la baza raportului meu. Chiar și înainte de această audiere, multă lume a venit la mine și uh, m-a întrebat, uh, mi-a pus întrebări privind diversele metode de tratament. Noi nici pe departe nu vrem să redactăm un document privind tratamentele, tratamentele cancerului. Nici pe departe, cum spuneam. Noi nu avem uh, o argumentație pro-vaccinare sau antivaccinare. Nu este locul potrivit pentru asta, să nu uităm care este scopul nostru și scopul principal acestui raport, și anume dorim să ne asigurăm că femeile primesc sprijin în ceea ce privește toate aspectele legate de această boală. Dacă o femeie se îmbolnăvește, trebuie să știe ce uh, poate, unde poate, la cine poate apela, ce poate face și în toate aceste stadii, înainte de a se îmbolnăvi și după aceea. Noi dorim să ajutăm femeile să aibă această vedere de ansamblu în ceea ce privește tratamentul, tratamentul în sine, bineînțeles, pacientul hotărăște uh, și, bineînțeles, uh, intră în joc și sistemul de sănătate național. Vreau să repet care este scopul nostru și anume vrem să ne asigurăm că femeile au acces timpuriu și că primesc consiliere terapeutică și psihologică, fiindcă ratele de supraviețuire sunt foarte ridicate, ceea ce e foarte bine, dar femeile au nevoie de consiliere și acum partea terapeutică pare secundară, însă nu este așa. E nevoie de, de terapie psihologică și de sprijin, de consiliere psihologică. Aceasta este miezul raportului meu și sper că, că amendamentele înaintate nu vor uh, slăbi obiectivele noastre. Noi nu suntem Comisia de Sănătate, nu spun că aspectele de sănătate nu sunt importante, dar uh, altă comisie se ocupă de aceste lucruri. Uh, when Wendy, dorești să spui câte ceva în încheiere? Cred că am spus suficient. Încă nu s-a făcut? Încă nu s-a făcut suficient în domeniul prevenirii uh, și s-a spus că trebuie să avem o abordare holistică, accesul la mm, tratamente și așa mai departe, dar cred că trebuie să punem mai mult accent pe prevenirea cancerului. Uh, urmându-se codul european împotriva cancerului. Da, ați spus că nu o să vorbim despre tratament, dar uh, când vorbim despre egalitate a accesului, noi am, uh, am pus de la punct un grup de lucru privind accesul la medicamente. Când am dat seama că în momentul în care o persoană primește diagnosticul de cancer, încearcă să facă orice pentru a primi tratamentul potrivit și iar când sistemul de sănătate îți ridică obstacole, poate deveni extrem de frustra- frustrant să dai seama că există un tratament într-o țară vecină care nu ți este ție disponibil. Iată de ce am creat acest grup de lucru și uh, avem o activitate cu spectru larg și așteptăm rapoartele interimare de la nivel național și ar fi foarte bine să, să spunem ceva și despre accesul la tratamente. Da, am terminat această audiere, deci mulțumesc um, expertelor noastre și mulțumesc și Karen care nu a putut fi prezentă, dar și-a dus contribuția și doamnei raportor, bineînțeles, acest subiect este important și vom reveni la el prin intermediul amendamentelor, bineînțeles, și a dezbaterii pe marginea acestui raport. Dar cred că vom reveni la acest subiect de-a lungul anilor, fiindcă acesta este un subiect unde putem face mai mult pentru a um, îmbunătăți prevenirea și tratamentele. Din păcate, cred că cancerul va rămâne un subiect la ordinea zilei mult timp de acum încolo. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și, bineînțeles, dacă doriți să rămâneți să asistați la ședința noastră, puteți să o faceți, dar dacă nu, dacă doriți să plecați, înțelegem acest lucru, noi ne vom continua oricum sesiunea. Continuăm acum cu restul reuniunii. Ehm, înainte de a trece la celelalte rapoarte, menționez aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor 12 iulie 2017, 4 septembrie 2017. Dacă este toată lumea de acord, vă mulțumesc. Trecem la următorul raport, punctul 5, femeile, egalitatea de gen și justiția climatică. Linea Engström este raportor. Uh, Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi suedeză, deci vă rog să puneți căștile dacă aveți nevoie. Mulțumesc că îmi permiteți să prezint astăzi raportul despre egalitatea de gen și justiția climatică. Pare să fie un pas însemnat, fiindcă avem următoarea conferință de mediu și climă în noiembrie la Bonn câteva informații de fond. De ce avem acest raport în primul rând? Și apoi care sunt pretențiile pe care le fac pentru o schimbare. Dacă mă aude toată lumea? Da? Pare să fie o problemă cu uh, franceza? E bine acum, spune președinta. Bine, mulțumesc. Continui. Deci, Schimbarea climatică este o problemă globală, dar mult mai disruptivă pentru acele state care contribuie cel mai puțin la problemă. Problemele vor fi mai mari pentru cei care vor avea acces îngreunat la resurse pentru viața de zi cu zi și vor avea resurse reduse de a face față dezastrelor de mediu, cum ar fi alunecările de teren și altele de acest gen trebuie să fim foarte angajați aici, fiindcă e vorba de umanitate per total și trebuie să respectăm mult mai mult tot ceea ce înseamnă schimbările de mediu și să punem uh, osul uh, la implementarea unor drepturi, dreptul la sănătate, dreptul la existența comunităților locale, dreptul copiilor cu dizabilități. E nevoie de egalitate, de mai multe drepturi pentru femei, de egalitate între generații, de asemenea. Schimbările climatice și dezvoltarea merg mână în mână. Trebuie să protejăm grupurile cele mai vulnerabile și să partajăm povara acestei probleme, dar să distribuim just avantajele. Efectele în Africa la sud de Sahara și Asia de sud-est vor face ca mai bine de 100 de milioane de oameni să ajungă înainte de 2030 în sărăcie extremă și vor apărea mult mai multe conflicte din cauza cărora oamenii vor fugi. Există Convenția ONU de combaterea deșertificării. Se estimează că 25 de milioane de oameni vor trebui să fugă din cauza deșertificării pe viitor. Până în 2050 s-ar putea discuta despre 200 de milioane de refugiați de climă. Egalitatea și dreptul la dezvoltare sunt parte a conceptului de justiție climatică. Femeile sunt cele mai afectate. Femeile cele mai afectate sunt cele care trebuie să fugă din calea Uh, dezastrul provocate de schimbările climatice. Schimbările climatice forțează cumva strămutările și este foarte greu să se țină cont de asta în Convenția Internațională la ora actuală. Sunt schimbări masive pe viitor. Vor exista um, pentru asta nevoi, complex, nevoi complexe la nivel de strategie. Consiliul pentru Drepturile Omului a transmis mesaje clare în ceea ce privește drepturile omului și schimbările climatice, ceea ce este foarte important. Este important pentru refugiații de mediu. Agenda pentru 2030 și acordul de la Paris înseamnă că acum liderii globali au un cadru pe care să poată construi noi reglementări și să se bazeze pe ceea ce a făcut Uniunea Europeană deja. Există un cadru juridic UE care înseamnă că putem să avem instrumentele cu care să promovăm drepturi egale. Politicile europene ar putea însemna foarte mult când e vorba de protejarea drepturilor omului și promovarea unor uh, uh, norme egale. Uniunea Europeană poate îmbunătăți cadrele în vigoare pentru a susține justiția climatică și pentru a crea un cadru internațional pentru refugiații de climă. Discutând despre respectarea egalității și axându-ne pe un viitor pact de migrație, trebuie să facem ceva la nivel de um, UE și FCCC. Să vedem ce se întâmplă și cu daunele și compensațiile. Um, pe fondul acesta crez eu acest raport. Acesta este fondul instituțional. Vorbim în raportul acesta despre niște provocări. Încep prin a spune că toți cei care au aderat la acordul de la Paris au făcut-o în regim voluntar. E important să amintim instituțiilor europene că egalitatea nu este un lucru care trebuie să fie voluntar. Nu asta spun tratatele noastre. Acolo avem un obiectiv ferm. Deci trebuie să îmbunătățim uh, situația pretutindeni. Doresc de asemenea să mă refer și la următorul uh, summit de climă de la Bonn. Transmitem un mesaj ferm Comisiei și statelor membre să-și exprime sprijinul pentru dezvoltare, angajamentul și finanțarea pentru planul de egalitate de la UNFCCC. E în continuare nevoie să finanțăm totul cu un calendar fix în ceea ce privește stabilirea și întrunirea priorităților, cu mecanisme clare de sprijinit. Sunt elemente bune și importante dacă vrem să găsim sprijin pentru drepturile omului și pentru egalitate, așa cum au fost stipulate aceste elemente în acordurile la Paris. Sunt lucruri vitale dacă vrem să depășim problemele pe viitor. Și un alt element foarte clar din raportul meu este faptul că Uniunea Europeană trebuie să-și asume răspunderea în aceste domenii. Uniunea Europeană, de fapt, la ora actuală, nu respectă angajamentele internaționale pe care și le-a asumat. Nu în termeni foarte clari. Ne uităm, de exemplu, la capacitarea femeii. Sunt lucruri foarte importante discutând despre activitățile pe dezvoltare ale Uniunii Europene și discutăm, discutând și despre obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Mai sunt foarte multe lucruri de făcut. Comisia Europeană trebuie să vină cu inițiativele potrivite pentru a avea o comunicare generală în ceea ce privește egalitatea și schimbările climatice. În Parlamentul European, și la nivel interinstituțional, chiar și în statele membre avem oportunitatea de a purta o dezbatere serioasă. Și trebuie să fim mult mai serioși și noi. E nevoie de politici de prevenție și adaptare, iar această comunicare trebuie să puncteze niște angajamente instituționale foarte clare față de proiectele deja în derulare. La final vreau să spun că Uniunea Europeană are un rol important de jucat la ONU. Trebuie să creăm un temei pentru migrația pe fond climatic. Eu și cei de la ONU considerăm că aceasta este marea provocare a viitorului. Marea provocare a schimbărilor climatice. Mulțumesc pentru că mi-ați dat ascultare. Aștept cu nerăbdare părerea și contribuția colegilor mei pentru a o traduce în acest raport și uh, sper să putem coopera într-o manieră fructoasă. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Raportor din umbră, cine dorește să intervină? Da, vă rog. Mulțumesc. În numele PPE, doamna Pietikainen. Doresc să mulțumesc raportoarei pentru că ia în serios acest uh, subiect și pentru că a, pus, uh, a, a, a depus efort în uh, această activitate pregătitoare. Sunt câteva subiecte pe care aș dori să le ilustrez în această discuție. În primul rând, cunoașterea. UN Women, Organizația ONU pentru Femei, și Institutul de Egalitate au nevoie de resurse. Avem nevoie de date concrete. Care este rolul femeii în schimbările climatice și în prevenire? Care sunt posibilitățile? Și apoi, și mai bine, cum există un impact diferit al schimbărilor climatice asupra bărbaților și asupra femeilor. Deja avem câteva cifre Deci vedem că problema este cu amprenta carbonului. Cu cât uh, oamenii sunt mai vulnerabili, cu cât trăiesc într-o sărăcie mai mare, cu atât se confruntă cu probleme mai mari și uh, muncesc mai mult acești oameni. 70% din uh, Uh, totalul oamenilor care trăiesc cu mai puțin de 2 euro pe zi sunt femei. Muncesc însă cele, cel mai mare număr de ore. Trăiesc în cele mai vulnerabile zone. Cu siguranță impactul uh, schimbărilor climatice este mai mare acolo și este un dezechilibru uriaș, așa cum există între lumea dezvoltată și lumea subdezvoltată. Sunt cei care au amprenta de carbon cea mai mare, cu impactul cel mai mare și care suferă cel mai puțin din cauza injustiției climatice. Și apoi sunt uh, cei care suportă consecințele la pol opus, având însă contribuția cea mai mică. Este un element care trebuie descris foarte clar cu statistici. Eu cred că această discuție despre justiția de climă va continua și deci este foarte important să vedem că nu este doar o dezbatere despre partejarea resurselor și despre resurse economice. Nu. Este vorba despre dreptul la o climă bună și trebuie să ținem cont și de amprenta de carbon din toate punctele de vedere pentru toată lumea. Un al doilea comentariu. Femeile suferă, da, din cauza schimbărilor climatice. Au însă un rol foarte important în prevenirea și combaterea schimbărilor climatice. Dacă le oferim posibilitatea, își vor asuma acest rol. Un exemplu din viața de zi cu zi, mâncarea și opțiunea de consum făcută de femeile din toată lumea, dezvoltată și mai puțin dezvoltată. Dacă putem să capacităm femeile să aleagă uh, produse um, de sezon obținute în plan local, atunci amprenta va fi afectată. O treime din impactul asupra climei poate fi redus, ast, redus astfel. Deci, trebuie să vedem cum oferim această capacitare, cu ce resurse și cu ce campanii. Cum ajutăm aceste femei să facă alegerile potrivite? E vorba apoi și de utilizarea durabilă a resurselor. Și știm că există uh, femei antreprenor uh, în plan local care susțin biodiversitatea, care susțin producția locală în țările în curs de dezvoltare, în țările dezvoltate. Dacă oferim uh, o garanție pe resurse, dacă capacităm femeile antreprenori, atunci amprenta scade, rezultatul fiind unul mai durabil. Dacă însă legislația noastră nu asigură acest element, avem femei care sunt marginalizate, care sunt înlăturate, care se îndepărtează de antreprenoriat, iar fluxul de resurse este unul advers justiției climatice. Și am un ultim comentariu de adăugat aici? Cum capacităm femeile? Așa cum am făcut-o în situațiile de conflict cu femeile negociator. Trebuie să existe femei în postul de negociere. Sper să avem o foaie de parcurs aici. Se implică femeile la toate nivelurile, la nivel local, la nivel regional, de coeziune. Asta înseamnă politici locale în țările în curs de dezvoltare, să existe cooperare cu grupurile de femei din plan local. Dar e nevoie să existe și negociatori globali la nivelul problemelor climatice. Acolo foarte rare sunt femeile. Să sperăm ca Parlamentul să uh, poată trimite un mesaj puternic, în așa fel încât echipele noastre de negociere, de la Consiliu sau de la Comisie, să fie echilibrate de gen pe viitor la negocieri. Doamnă președinte, iată cele câteva comentarii pe care doream să le fac cu acest prilej. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Domnul Martin. Merci, doamnă la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu sunt uh, raportor din umbră, doamna Arena este, însă uh, aș vrea să fac o declarație în numele său, uh, in extenso, pentru a nu spune prostii și este vorba de punctul de vedere al grupului SID. În primul rând, mulțumim raportorului pentru munca excelentă. Trebuie să reamintim că Națiunile Unite arată că până în 2045 există riscul ca 145.000 de persoane în lume să fie strămutate din cauza deșertificării. Iar Organizația Internațională pentru Migrație vorbește de 200 de milioane de persoane care pot fi strămutate până în 2050 din cauza schimbărilor climatice. Acțiunile din acest raport pentru a răspunde provocărilor reprezentate de schimbarea climatică și uh, consecințele asupra femeii merg în direcția cea bună. De aceea susținem adoptarea unei metode care să țină cont de gen în acțiunile Uniunii în ceea ce privește um, strămutarea populației în urma catastrofelor și, de asemenea, programele pentru protecția persoanelor în urma deplasărilor transfrontaliere, în urma schimbării climatice sau a dezastrelor naturale. Obiectivele dezvoltării durabile și planul de acțiune egală între sexe sunt obiective esențiale pentru noi. Toate acestea în abordarea globală a acțiunilor în contextul egalității de gen. Noi dorim să întărim poziția raportorului. Și acum câteva comentarii. În primul rând, de natură tehnică. Am dorit ca raportul să fie întărit din două puncte de vedere. În primul rând, politica finanțărilor concrete în cadrul cooperării pentru dezvoltare. Participarea egală între femei și bărbați, bărbați la nivelul lor deciziilor și în contextul implementării politicilor. Din punct de vedere practic, Dorim să se implementeze acțiuni specifice pentru a întări independența femeilor din punctul de vedere al finanțării și accesului la proprietății, promovarea femeilor pentru a avea acces la instrumente de natură tehnologică și întărirea politicilor care să lupte împotriva violenței față de femei în procesul de strămutare, dar și în contextul migrației. De asemenea, garantarea accesului la îngrijirile de sănătate, incluzând aici educația uh, sexuală și de reproducere a femeilor și a tinerilor fete în cadrul migrației și asigurarea finanțării adecvate pentru acestea. Mulțumesc! Monsieur, pardon. Domnul Eck. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc doamnei raportor, vorbitorul spune doamna Sirpa Pietikainen. Sunt perfect de acord cu ce spune acest raport. E clar că toată lumea e afectată de schimbarea climatică, însă această schimbare nu este neutră de gen, nici în nord, nici în sud. Femeile în multe societăți au probleme cu accesul la educație, la uh, pământ, sunt uh, afectate disproporțional. 70% din uh, persoanele care trăiesc sub pragul sărăciei sunt femei. Adesea femeile fac față mult mai greu, reacționează mult mai greu la dificultățile vieții, nu doar în emisfera nordică, ci și în emisfera sudică, dar în emisfera sudică venitul lor este mai scăzut și acolo prețul la alimente este mai mare, la energie de asemenea, ele sunt mult mai afectate decât bărbații. Mai mult decât atât, femeile, din punct de vedere tradițional, sunt responsabile de uh, asigurarea hranei pentru familie, a apei, a energiei. Femeile în uh, agricultura uh, africană produc 90% din uh, alimentele de bază, iar în plan global produc jumătate. Și totodată vedem că ele dețin 1% din terenul agrar. Deci sunt împovărate. Și în zona Sahel, perioadele de secete sunt din ce în ce mai grele sursele de apă sunt îndepărtate, lemnul pentru foc este și el departe, trebuie purtat kilometri de către femei și de fete. Mai mult decât atât, femeilor le rămâne în ce mai puțin timp pentru altceva, pentru participare politică, educație sau pentru odihnă pur și simplu. O um, diferențiere pe gen inclusiv în ceea ce privește uh, statarea de sănătate a femeii, există. Femeile, în vremurile de criză, suferă foarte mult din cauza felului în care sunt privite în societate. Uh, ele sunt primele care sunt uh, malnutrite. Iar apoi, în ceea ce privește uh, femeile însărcinate, ele sunt uh, cu un risc sporit, mai ales în ceea ce privește bolile transmise de țânțarul anofel. Imunitatea lor este la pământ. Iar când vine vorba despre perioadele de calamități naturale, femeile sunt cele care primesc informația mai greu decât bărbații, sunt mai prost pregătite și sunt mult mai expuse și mai puțin puțin protejate. Femeile nu sunt doar o victimă a schimbărilor climatice, ele au și un potențial enorm în ceea ce privește schimbările uh, climatice și preîntâmpinarea. Uh, și uh, iată că um, în Austria s-a constatat că femeile conduc mult mai prietenos cu mediul. Jumătate din drumurile lor zilnice sunt parcurse ori la picior, ori um, cu uh, bicicleta, de exemplu, pentru că ele pur și simplu se comportă mai responsabil. Apoi, femeile cumpără mult mai des bio, ele sunt mai consecvente cu reciclarea și consumă carne mai puțin decât bărbații. În ceea ce privește um, atitudinea femeilor, uh, Vedem că ea este bună în viața de zi cu zi, dar în politică și la nivel managerial, mereu deciziile sunt luate de către bărbați, adesea. Deci, în politica de climă. Perspectiva femeii este importantă la nivel local, național și supranațional, dar din păcate de prea puține ori se ține cont de aceasta. Și dacă se ajunge la migrație climatică, adesea femeile rămân fără resurse financiare și juridice pentru a își întreține familia. Doamna Engström, în raportul său, menționează estimările ONU. Se spune că până în 2045 mai bine de 35 de milioane de oameni în Africa la sud de Sahara vor fi uh, obligați uh, la strămutare. Uh, cifra aceasta a fost confirmată. Doar dacă există egalitate de gen, justiție, de gen, vom avea rezultate optime. Politica de climă fără femei nu este posibilă. Potențialul bărbaților și al femeilor la oaltă trebuie exploatat în așa fel încât să preîntâmpinăm schimbările climatice. Avem acest proiect de raport care este foarte bun din acest punct de vedere, îl susțin din toată inima și mă bucur să pot lucra pe mai departe cu SIRPA, spune vorbitorul. Thank you very much for that. Could I just say that um... Dragi colegi, Vă rog, uh, uh, pentru următorul punct, uh, raportorul trebuie să plece la ora 5 fix pentru a se duce la Comisia de Ocupare. Așa că v-aș ruga dacă puteți, pentru că mai avem trei vorbitori pe listă. Dacă puteți să fiți cât de succinți cu putință. Este o temă importantă, e adevărat, dar trebuie să ținem cont și de constrângerile noastre întotdeauna. Deci de aceea v-aș ruga să fiți foarte succinți. Mulțumesc! Mulțumesc foarte pe scurt. Mă alătur și eu uh, celor care au lăudat acest uh, proiect de raport uh, și sunt convinsă că um, amendamentele pozitive vor fi incluse și ele. E clar că femeile sunt mai vulnerabile dacă ținem cont de contextul schimbării climatice, accesul la resurse este mai redus pentru ele, există și problema drepturilor culturale, a, a patrimoniului și așa mai departe. Acordul de la Paris trebuie să țină cont de această dimensiune de gen care ar trebui să fie inclusă într-un fel sau altul. În raport se vorbește despre justiție climatică, făcând astfel legătura între ființele umane și dezvoltare. Și un alt element pe care aș vrea să-l precizez aici. Femeile sunt cele care au cel mai mult de suferit de pe urma schimbării climatice și în același timp au unul din rolurile cele mai active în lupta împotriva schimbării climatice. Femeile se suferă și mai mult de pe urma deșertificării, a tăierii pădurilor și a dezastrelor naturale care apar în urma schimbărilor climatice, pentru că de multe ori lucrează în agricultură și atunci când pământul are de suferit și ele au de suferit. Suferă pe de altă parte și în urma singurătății provocate de migrație, tocmai uh, ca o consecință a acestor dezastre naturale. Ar trebui să facem astfel încât femeile să rămână la ele acasă, să aibă asistența de sănătate necesară, să aibă resursele de apă și alimentele necesare. Femeile sunt până la urmă cele mai atente cele mai precaute atunci când e vorba de schimbarea climatică. Sunt cele care uh, primele se înhamă la toate măsurile care luptă împotriva schimbării climatice. De aceea, ele ar trebui să se implice mai mult și la nivelul luării de decizii și să li se acorde mai multă atenție. De aceea trebuie să insistăm asupra nevoii de formare, de training, de conștientizare și să le oferim mai uh, multă responsabilitate. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Dăncilă, vă rog. Mulțumesc, apreciez foarte mult abordarea avută de raportor în uh, cadrul acestui proiect de raport, precum și toate observațiile făcute de antevorbitorii mei, aceasta pornind de la premiza că major, în majoritatea cauzelor Uh, femeile sunt mult mai vulnerabile la efectele schimbărilor climatice decât bărbații, uh, reprezentând majoritatea populației sărace în lume și fiind mult mai dependente pentru traiul lor de resursele naturale afectate de schimbările climatice. Mai mult, ele se confruntă cu obstacole de natură socială, economică și politică, care le limitează capacitatea de adaptare. În țările în curs de dezvoltare, femeile și bărbații din mediul rural devin vulnerabile atunci când depind în mare măsură de resursele naturale pentru traiul lor. Atunci când mobilitatea limitată se adaugă la accesul inegal la resurse și procesul decizional, femeile din mediul rural sunt afectate în mod disproporționat de schimbările climatice, prin urmare, este important să se identifice strategii, strategii de gen care să răspundă la crizele umanitare și de mediu cauzate de schimbările climatice. Este important să subliniem faptul că femeile nu numai că sunt vulnerabile la schimbările climatice, ci că ele sunt actori efectivi și agenței schimbărilor în ceea ce privește atenuarea și adaptarea. Femeile dețin de asemenea o bază bogată de cunoștințe și uh, expertiză care pot fi utilizate în atenuarea schimbărilor climatice, uh, strategiile de reducere a dezastrelor și strategiile de adaptare. Mai mult, responsabilitatea femeilor în gospodărie și comunitate, ca și administrații, administratori ai uh, resurselor naturale și casnice, le pune în poziția de a contribui la strategii de trai adaptate la realitate și uh, care sunt determinate de condițiile de mediu. Cu toate acestea, femeile sunt rareori implicate în procesele de luare a deciziilor atunci când sunt elaborate strategii de dezvoltare și cele privind schimbările climatice. De exemplu, proporția liderilor de delegații feminine în cadrul negocierilor ONU uh, privind problemele climatice este mult mai mică decât cea a bărbaților și este important ca principiul egalității de gen să fie integrat în dezbateri privind schimbările climatice. În final, vreau să spun că Cred că sunt patru domenii ca elemente critice de răspuns la schimbările climatice și aici m-aș referi la atenuare, adaptare, transferul de tehnologie și, bineînțeles, toate acestea dublate de o finanțare corespunzătoare. Implicarea femeilor în dezvoltarea unor tehnologii noi le poate face ușor de utilizat, accesibile, eficiente și durabile. De asemenea, femeile ar trebui să aibă acces egal la formare, credit, programe de dezvoltare a competențelor pentru a asigura participarea lor efectivă la inițiative privind schimbările climatice. Mulțumesc. Thank you. And the, the last... Mulțumesc. Și acum ultimul vorbitor, domnul Marcilensi. Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte pe scurt, vroiam doar să vă spun că avem și un aviz la DV pe această temă. Uh, acesta a fost prezentat luna trecută eu sunt raportor și sper să ajungem la un consens majoritar pentru a ne centra pe efectele schimbării climatice asupra femeilor și din punctul de vedere al dimensiunii de gen. S-a vorbit aici despre rolul activ al femeilor în uh, procesul de schimbare către o lume mai curată și mai echitabilă. Aș vrea să spun că, din punctul nostru de vedere, femeile ar trebui să aibă mai, să se implice mai mult în luarea de decizii, așa cum s-a spus și mai devreme. Știm foarte bine că femeile sunt mai puțin reprezentate în ziua de astăzi față de bărbați. De asemenea, ele trebuie să aibă un acces mai ridicat la finanțare, pentru că ele ar putea deveni agenți de schimbare și în politica de cooperare pentru dezvoltare e nevoie de o dimensiune de gen care să țină cont de perspectiva schimbării climatice. În felul acesta, femeile pot fi integrate în toate etapele uh, proiectelor respective. E nevoie și de o uh, colectare a datelor în funcție de gen pentru a avea politici diferențiate. Pentru a ajunge la astfel de politici avem nevoie și de datele necesare de la care să plecăm. S-a vorbit aici și despre agricultură, de rolul femeilor în agricultură. De exemplu, în țările din Sud, uh, femeile sunt uh, cele care susțin în principal casele lor. De aceea e nevoie de uh, acces mai mare la resurse pentru ele. În încheiere, Aș vrea să spun că trebuie să ținem cont și de uh, consecințele dezastrelor naturale, care din păcate nu mai sunt uh, naturale pentru că sunt o urmare directă a schimbărilor climatice, toate acestea afectând uh, femeile în primul rând. Și când vom uh, definitiva acest aviz, bineînțeles, îl vom trece mai departe spre Comisia FEM și către raportor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult tuturor vorbitorilor pentru această dezbatere. Termenul pentru prezentarea amendamentelor este 30 octombrie. Votul în comisii va avea loc în decembrie și la plenară, bineînțeles, după ce va fi confirmat, este prevăzut deocamdată pentru februarie la Strasburg, la anul deci. Și acum trecem la următorul punct. 6. Egalitatea de gen în sectorul mass mediei din UE Raportorul, doamna Soidrova, va prezenta acest uh, punct. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă, vă mulțumesc pentru înțelegere și acum aș vrea să vă prezint acest document de lucru în ceea ce privește egalitatea de gen în sectorul mass-mediei din UE este un punct de plecare pentru pregătirea raportului. Într-o prima parte vorbim despre importanța mass-mediei și impactul său asupra societății, pentru că, pentru că după cum știți, mass-media nu este reprezentată doar de industrie, ci reprezintă și un instrument cu un impact puternic asupra opiniei publice. De aceea eu îmi doresc să văd în ce uh, măsură Uh, mass media uh, are un rol important în crearea și gestionarea conținutului și cum este văzut el. Raportul este împărțit în mai multe părți. În primul rând, în domeniul de aplicare, definiții pentru raportul nostru și aici l-am centrat pe mass media uh, tradițională, uh, cea scrisă și uh, televizată și și am lăsat deoparte cele la care nu aveam destule date. Am uh, ținut cont de mass media, incluzând aici uh, uh, pe cei angajați, autori și așa mai departe. Ne-am bazat pe mai multe surse de informații, cum ar fi Eurostatul, rapoartele ANG și altele. Există uh, mai multe uh, femei care sunt prezente în rândul jurnaliștilor. Ele reprezintă o forță de muncă foarte importantă, dar sunt subreprezentate la nivelul pozițiilor de vârf. Doar 18% dintre ele sunt femei. Deci, în uh, organele de luare a deciziilor, ceea ce este insuficient, bineînțeles. Ținem cont și de politicile și practicile existente. Uh, ne referim și la egalitatea de gen, dar uh, această analiză nu a fost făcută în mod pertinent pentru sectorul mass mediei. De aceea mi-aș dori să fac legătura și cu directiva pentru serviciile mass mediei, unde nu există nicio referință la prezența femeilor în uh, organele de reglementare. De aceea cred că acestea nu ar trebui să fie reglementate la nivelul UE, dar dorim ca la nivelul UE să existe exemple de bune practici pentru a putea lupta împotriva atitudinilor sexiste. La sfârșitul raportului ne centrăm pe participarea femeilor în procesul de luare de decizii la nivelul cel mai înalt și se va face o analiză la nivelul statelor membre și al UE. Vom prezenta raportul în urma acestor uh, analize până la sfârșitul lunii noiembrie și, bineînțeles, aștept comentariile și sugestiile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să știu cine dorește să ia cuvântul uh, la raportorii din umbră. Julie? și eu care vreau să intervin în calitate de raportor din umbra pentru SD. Aș vrea să mulțumesc în primul rând raportorului pentru document, pentru că este o chestiune despre care am vorbit de ani de zile aici la comisia noastră și unde există în continuare mai multe probleme. Așa cum ați spus și dumneavoastră, foarte puține femei participă în luarea de decizii la nivelul mass mediei în UE. Este o situație destul de gravă în majoritatea statelor membre și uh, aceasta face ca lucrurile să fie și mai greu de rezolvat. Din câte știm noi, problema a fost prezentată pentru prima oară în 1995 la conferința de la Beijing, unde s-a arătat că relația dintre femei și mass media este importantă pentru a ajunge la egalitatea de gen. Aceasta a fost introdusă după aceea mai multe obiective strategice în platforma de acțiune de la Beijing. Unul din obiective ar fi acela de a crește participarea femeilor în luarea de decizii prin noile tehnologii și prin mass media și prin uh, dezvoltarea unei imagini uh, nestereotipate a femeilor în mass media. Știu că s-a lucrat uh, aici pe această temă și Practic, ceea ce dezbatem astăzi aici este rezultatul muncii pe care am făcut-o la comisia noastră. Este important să vorbim despre uh, tipul de rol pe care îl are femeia în mod normal și uh, uh, ce se face atunci când uh, anumite femei, comentatorii mass media, sunt considerate ca fiind de experți. Pentru că uneori, atunci când uh, ești uh, numit expert, dar nu întotdeauna, aceasta îți conferă o credibilitate suplimentară. Institutul pentru Egalitate de Gen din Europa a făcut studii pe această temă și a constatat că în 70% din uh, articolele uh, din mass media, femeile nu erau văzute ca experți. Deci cred că este un aspect pe care ar trebui să îl analizăm cu mai multă atenție, pentru că sunt din ce în ce mai multe femei care știu foarte bine despre ce vorbesc, dar ele nu sunt văzute ca atare. Uh, foarte puține femei deci sunt recunoscute uh, în calitate de experți și, pe de altă parte, în mass media, multe femei uh, nu ajung la nivelul de vârf E adevărat că uh, numărul de femei care sunt recrutate acum uh, în jurnalism este mai mare în rândul uh, femeilor deci decât în rândul bărbaților, dar aceasta nu ajunge și la nivelul cel mai înalt, deci la nivelul lor de decizie. S-a vorbit și despre stereotipuri în mass media, în publicitate, în programele de televiziune, în radio, televiziune în general. Este o chestiune foarte importantă și cred că în ultimul timp uh, nu s-a schimbat deloc în bine, ba din potrivă. În raport însă nu se vorbește despre rețelele de socializare și în uh, Regatul Unit am avut multe cazuri de femei care au fost hărțuite practic pe rețelele de socializare. Este o chestiune care trebuie abordată pentru că um, aceste rețele reprezintă o parte din ce în ce mai importantă din uh, spectrul larg de forme de comunicare și felul în care femeile sunt uh, atacate sau hărțuite pe aceste rețele de socializare trebuie să fie recunoscut în mod clar pentru a face față problemei. Am uh, vorbit cu colegi din Regatul Unit care s-au confruntat cu astfel de probleme. Unele dintre ele pur și simplu s-au retras de pe Twitter în urma unor astfel de incidente. E clar că trebuie să facem ceva, pentru că mass media, fie că ne place sau nu, până la urmă reflectă felul în care societatea vede femeile și formează punctul de vedere al societății. De aceea salut uh, uh, documentul raportorului și mi-aș dori ca Comisia să analizeze cu toată seriozitatea această temă. Nu știu dacă mai dorește cineva să intervină. Julie, Julie Ward, te rog. Um, Eu sunt aici pentru că Harriet Hammond, uh, vicepreședinte al Partidului Laborist din Marea Britanie, a creat o comisie a femeilor uh, mai în vârstă ca urmare a ceea ce i s-a întâmplat lui Miriam O'Reilly, un reporter la BBC pentru un program numit Country File. Miriam O'Reilly s-a pensionat timpuriu, fiindcă era mai în vârstă, iar coprezentatorul, uh, partenerul uh, ei, la coprezentatorul, uh, i s-a permis acestuia să să-și continue activitatea, chiar dacă aveau aceeași vârstă. Deci acesta este un caz de discriminare pe motive de vârstă pe care l-a câștigat. Iar eu am, pe mine m-a inspirat campania sa și am considerat că am ceva de uh, oferit societății. Dar acum, iată, în epoca lui Trump, uh, în mass media există o agendă anti, antifeminină, iar suprimarea glasurilor femeilor este o mare îngrijorare. Eu m-am întâlnit cu um, uh, un grup, Jinha, de femei mass media, care și-au sediul în Kurdistanul uh, turc. Bineînțeles, grupul a fost închis de Erdogan uh, Așa cum dorește să închide întreaga societate civilă, Erdogan. Aceste femei sunt de curajoase, în continuare uh, fac reportaje, chiar dacă birourile au fost închise și luate cu forța și uh, au fost uh, obiectul unei uh, campanii violente pentru a fi uh, pentru a-i se pune căluși uh, și există multe situații în care femeilor dorește, se dorește să li se pune căluș. Este foarte importantă activitatea femeilor în mass media, ca acest exemplu. Avem femei corespondenți de război, Kate Aidy, de pildă. Exemplu pe care îl știu eu. Sunt femei extraordinare care uh, fac uh, uh activități care sunt percepute ca fiind uh, masculine în mass media, care aparțin bărbaților. Uh, dar când vorbim despre corespondenți renumiți sau uh, ziariști, uh, scriitori renumiți, acest, numele acestor femei nu apare. Iată de ce trebuie ca noi să vorbim despre aceste femei, fiindcă avem nevoie de modele, astfel de modele. Și în domeniul tehnologic, femeile sunt foarte importante, de pildă, în radiodifuziune. Uh, sau în televiziune, uneori, uh, bine, femeile s-ar putea să fie chipul de pe ecran, dar să nu aibă ocazia să promoveze în, uh, pe partea tehnică, tehnologică, din, din spatele ecranului, să zicem. Deci este foarte important să încurajăm femeile în acest sens. Deci acest raport este extrem de important și mă bucur că ne ocupăm de el. Mulțumesc, un like. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Și doamnă raportor, vă mulțumesc foarte mult pentru acest document de lucru. Semn de cuprinzător. Mă bucur foarte mult că acest document conține statistici care prezintă foarte clar situația. Uh, Această cifră de 60%, uh, vorba de menționarea femeilor ca experți un nou studiu universitar a adus din nou acest subiect pe ordinea de zi în Germania, iar cifrele sunt șocante. În uh, numărul femeilor este extrem de mic în producția cinematografică și de televiziune. Bărbații au de trei ori mai multe roluri decât femeile Iar în uh, programele de știri, femeile vorbesc într-un procent mult mai mic decât bărbații și chiar și în programe de divertisment. Iar uh, cei care sunt răspunsori de această situație în companiile de producție, de pildă, au promovat întotdeauna orientări și linii directoare care nu sunt respectate sau nu sunt obligatorii. Trebuie să eh, acționăm la nivelul celor care au banii, cei care iau eh, deciziile. Cei care hotărăsc cine apare pe ecran și cine nu. Putem să luăm noi decizii politice, ceea ce ar reprezenta un exemplu foarte puternic Iată de ce trebuie să discutăm acest subiect la nivel politic, nu numai la nivel de fenomen social. Una dintre recomandările făcute de doamna raportor, cum ar fi rolul uh, indicatorilor uh, și finanțării sporite, da, sunt foarte bune, iar eu aș merge mai departe. Să nu facem numai schimbări la suprafață, avem nevoie de contingente obligatorii pentru mass media, cum ar fi uh, în edituri, companii de producție, dacă aceste companii vor acces la bani publici. Pentru asta trebuie să existe reguli foarte clare. La, la Bruxelles am văzut uh, că, că numărul femeilor corespondenți, de pildă, este foarte mic la nivelul uh, ziarelor și publicațiilor dintre 19 uh, publicații, Deci la aceste 19 ziare avem 28 de corespondenți și numai 4 dintre aceștia sunt femei. Șocant. Iar asta o putem rezolva numai prin contingente obligatorii. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul uh, Mulțumesc, doamna președintă, și mulțumesc raportorului pentru acest document de lucru. Tot ce ați spus uh, în dezbatere este, bineînțeles, important. Rolul femeii, faptul că ea este subreprezentată la diversele niveluri de luare a deciziilor iar din punctul nostru de vedere am dorit să insistăm mai mult pe partea de conținut, pentru că la momentul acesta conținutul practic transmite o imagine a femeii care este pur și simplu un stereotip considerăm că în acest punct ar trebui să intervenim și să vedem care este rolul și imaginea femeii în uh, mass media. Deci, uh, în raportul care va veni, ar trebui să insistăm foarte mult pe acest uh, uh, aspect. În Uniunea Europeană, de exemplu, cu puțin timp în, în urmă am organizat Um, o întâlnire tocmai pe această temă, pe atitudinea sexistă față de femei. Am încercat să lucrăm cu uh, jurnaliștii pentru a lupta împotriva acestei imagini a femeii, asta la nivel local și regional, dar ni se spunea că e nevoie și de o intervenție la nivel uh, comunitar. Deci, cred că este o temă unde, în care Uniunea Europeană s-ar putea implica și din partea verzilor vom aduce toată experiența noastră Uh, pentru a lucra pe această temă atunci când e vorba de imaginea femeii, de stereotipuri și de uh, reclame de tip uh, sexist. Mulțumesc! Thank you to all the... Mulțumesc tuturor vorbitorilor. Domnul raportor a trebuit să plece, din păcate. Și acum calendarul. Dezbaterea proiectului de raport va avea loc pe 21 noiembrie, după care vom anunța restul calendarului, toate că trebuie să mai fie confirmate niște date atunci. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Următorul CFM, pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020. Raportor este Irace Garcia Perez, care nu este prezentă, doamna Ayala Sender a fost de acord să citească declarația colegei Irace. Mulțumesc, domnule președinte. Este o adevărată onoare pentru mine și recunosc faptul că situația în Spania este destul de complicată pentru ca șefa delegației noastre să uh, trebuiască să facă față acum uh, unor tot felul de alte obligații. Oricum, este onoare pentru mine să mă aflu aici uh, în fața dumneavoastră pentru a prezenta acest aviz. În uh, proiectul de aviz pentru Comisia de Bugete pe o temă atât de importantă cum este CFM-ul uh, pentru perioada de după 2020, ne dăm seama că este important pentru Comisia dumneavoastră nu doar pentru a ține cont de dimensiunea de gen, ci și pentru a avea uh, la nivel bugetar o intervenție uh, din ce în ce mai transversală și să avem un buget pe măsură pentru ca dimensiunea de gen să devină o adevărată prioritate în toate domeniile. De aceea trebuie de exemplu, pentru uh, programul DAFNE, uh, pentru programul de drepturi și cetățenie, uh, să avem din nou un buget suficient, ținând cont tocmai de provocarea reprezentată de lupta împotriva violenței față de femei, incluzând aici, bineînțeles, și problema copiilor, E vorba deci de o încercare de a îmbunătăți uh, bugetul uh, actual disponibil, care de fapt a fost uh, redus. E de neînțeles uh, această reducere, dar știm foarte bine care este contextul actual, care este situația femeilor și faptul că situația nu este deloc plăcută nici la locul muncii, nici în familie. Am văzut uh, ce se întâmplă cu violența față de femei, hărțuirea femeilor, uh, știm foarte bine scandalul de la Hollywood, deci e clar că trebuie să luptăm la nivel european împotriva unui fenomen care este larg răspândit și ambițiile noastre trebuie să fie și mai mari. Aceasta este o primă propunere. În al doilea rând, ar trebui la uh, uh rubrica 3, cetățenie, să se facă o includere clară a egalității de gen pentru ca Parlamentul, Consiliul și Comisia să-și reitereze angajamentul luat, angajament ambițios pentru a implementa politica egalității de gen și dacă e vorba aici de o cerere de uh, finanțare mai mare începând cu 2020, să existe uh, o linie bugetară specifică pentru programul DAFNE. Aceasta pentru a asigura mai mare vizibilitate și pentru a nu trece din nou prin o reducere a liniei bugetare. Deci, dacă am avea o linie bugetară specifică pentru programul DAFNE, e clar că vizibilitatea ar ajunge la maxim și uh, ne-am asigurat că nu uh, se va mai face o reducere bugetară pe acolo. Doamnă președinte, sunt la dispoziția colegilor pentru întrebări și comentarii și pot să vă spun că comisia noastră trebuie să uh, lupte pentru ca uh, limitele bugetare să fie recunoscute, pentru că știți care sunt uh, riscurile dacă nu o facem. Am putea ajunge la o reducere bugetară deosebită pentru dimensiunea de gen și pentru lupta împotriva violenței, ceea ce nu ne dorim. Mulțumesc! În nombre del Grupo Verde Sale. Mulțumesc. În primul rând aș vrea să mulțumesc uh, raportoarei pentru acest aviz. Suntem de acord cu toate propunerile făcute, uh, tot ce apare în acest document. Considerăm că este un punct de plecare foarte bun pentru raportul care va fi adoptat de comisia noastră. De altfel, CFM-ul ne va oferi o uh, nouă oportunitate pentru a arăta ce fel de Uniune Europeană ne dorim în următorii ani. Vom vedea despre ce fel de interval de timp vorbim, dar oricum dincolo de dezbatele noastre de diverse scenarii și teorii, trebuie să venim cu idei concrete pentru că uh, politicile, proiectele au nevoie de bani, au nevoie de programe clare, de uh, elemente concrete pentru a fi implementate. Deci, uh, în această dezbatere legată de CFM, vom vedea până la urmă ce fel de Europa ne dorim pe viitor. Și e clar că uh, în ceea ce privește dimensiunea de gen, egalitatea de gen, mai avem multe de făcut uh, împreună. Acum, pentru a trece la câteva elemente uh, mai concrete, din punctul de vedere al metodologiei. În uh, bugetizarea pe gen ar trebui să fie o parte generală a bugetului în ansamblul său și uh, ar trebui să acordăm o atenție deosebită transversalității dimensiunii de gen. De asemenea, propunerea de a avea o declarație reînnoită asupra perspectivei de gen mi se pare o propunere inteligentă. ar trebui să găsim uh, și uh, instrumentele necesare pentru ca implementarea unei astfel de declarații să fie mai eficientă decât a fost în trecut. V-aș reaminti aici că uh, comunicarea Comisiei la jumătatea parcursului pentru actualul CFM nu făcea niciun fel de referință la transversalitatea dimensiunii de gen. Acesta este un semnal uh, foarte clar uh, în sensul că nu s-au făcut prea multe progrese. Dacă trecem acum la conținutul uh, documentului, fondurile menționate și programe. Sunt de acord să se menționeze în mod explicit dimensiunea de gen, egalitatea de gen, într-un capitol special în cadrul CFM-ului. Mi se pare esențial pentru a, a acorda o prioritate deosebită dimensiunii de gen, noi considerăm că transversalitatea trebuie aplicată în toate politicile Uniunii, nu doar într-un domeniu sau într-un capitol în cadrul CFM-ului, ci peste tot și avem nevoie de programe specifice, bine finanțate pentru a atinge acest obiectiv la nivel transversal. Raportorul vorbește și despre finanțarea insuficientă pentru DAFNE și EFSI. Din păcate, fondurile pentru DAFNE au scăzut în ultimii ani și uh, la ora actuală nici măcar nu există o linie bugetară separată pentru DAFNE. De aceea, Parlamentului este foarte greu să uh, realizeze un control uh, eficace asupra fondurilor alocate. Cerem, prin urmare, o recuperarea acestei linii bugetare și acestor date. Vom prezenta și amendamente pentru a îmbunătăți pe cât posibil avizul. Vom prezenta amendamente pentru a îmbunătăți bugetizarea în funcție de dimensiunea de gen și pentru cele două fonduri principale pe care le-am menționat, fondurile ESI și DAFNE aș prezenta și câteva propuneri suplimentare legate de alte fonduri uh, importante pentru egalitatea de gen, fondul pentru solidaritate, fondul pentru azil și migrație și așa mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc, Claire! Mulțumesc! Mulțumesc, doamne raportor, pentru activitatea sa excelentă da, într-adevăr, există probleme anume ce trebuie rezolvate prin intermediul CFM-ului, printre care programul DAFNE, care ne este foarte drag și trebuie să ne asigurăm că există o linie bugetară uh, adecvată acestui program și aplicată cum trebuie, dar din păcate mă îngrijorează și pe mine faptul că că lumea începe să creadă că lucrurile sunt uh, în regulă, nu mai avem probleme. Haideți să mergem mai departe cu uh, agenda de simplificare și să se scoată elementele la buget. Și mă tem că una dintre consecințele acestui lucru este că pierdem includerea noțiunii de gen uh, la nivelul politicilor. Pe măsură ce înaintează discuțiile cu privire la CFM. Deci există această atmosferă și am uh, spus și s-a spus în raport acest lucru. Și problema uh, finanțării europene prin intermediul fondurilor avem probleme de supraveghere parlamentară uh, din capul locului. Asta afectează și mai mult perspectiva de gen. În ceea ce privește diversele elemente ale bugetului care au fost scoase din procesul de simplificare. Și este important să și, și important să și rezultatele fondurile europene sunt uneori singurele fonduri care, la nivel statelor membrelor, care caută rezultate specifice pe gen. Iată de ce este foarte important să facem în continuare acest lucru. Un exemplu în acest sens îl reprezintă situația femeilor uh, din uh, mediul universitar și posturile postdoctorale și prezența femeilor acolo, din mai multe motive, iar finanțarea Orizont 2020 la ora actuală, și este important să se continue această finanțare, are niște obiective foarte clare în ceea ce privește implicarea femeilor și mai ales în conducerea de proiecte la nivel universitar. Acestea sunt exemple în care perspectiva de gen poate să reprezinte un lucru foarte important și trebuie să continuăm progresul pe viitor mm, și să nu se renunțe la chestiunea de gen, fiindcă se consideră că nu este importantă. Trebuie să avem un impact în continuare în acest uh, domeniu și să ne asigurăm că acest impact uh, rămâne de proporție. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Uh, doamna raportor, doriți să luați cuvântul? Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să mulțumesc comentariilor uh, colegilor pentru comentariile făcute. Mi se pare că sunt uh, foarte pertinente. Este important să nu cedăm locul și să insistăm pentru că această, acest nou cadru multianual este esențial, va trebui să ne asigurăm că nu pierdem tot ce am reușit uh, până acum. S-a vorbit aici despre Orizont 2020. Și cred că momentul este oportun pentru a întări și mai mult prezența și activitatea femeilor uh, la nivelul academic, unde este de altfel cel mai uh, dificil și unde e foarte greu să te impui. De asemenea, sunt de acord cu uh, ce a spus domnul Sole. Comisia nu a făcut referință nici măcar um, în revizuirea la jumătatea parcursului la dimensiunea de gen în contextul bugetului comunitar. Deci e clar că trebuie să Uh, luptăm și mai mult pentru a menține ce am reușit până acum și să revenim înapoi, să uh, revenim în special la ceea ce am pierdut la DAFNE, să vedem la nivel bugetar ce putem întări pentru ca proiectele și programele egalității de gen să fie promovate. Bineînțeles că nu ne va fi ușor, și am putea cădea în capcana care a fost deja menționată aici de doi colegi, pentru că există deja o clauză transversală și uh, până la urmă aceasta s-ar putea aplica fără ca noi să putem controla în niciun fel procesul. Bineînțeles, uh, vom vedea și vom analiza cu atenție și amendamentele pe care le veți propune. Mulțumesc! Thank you. Thank you, Trevor. Mulțumesc tuturor! Calendarul, termenul limită pentru depunerea amendamentelor 23 octombrie, votul la comisie pe 4 decembrie și la bugete în februarie, trebuie să se confirme data, iar votul în plen va avea loc în luna martie. Rămâne să se confirme și această dată. Și cu asta am încheiat uh, ordinea de zi. Dacă nu avem ceva diverse, nu, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Iar următoarea noastră reuniune Haideți să-mi pun ochelarii. Va avea loc pe 6 noiembrie, la ora 3. And we now have a coordinators meeting. Iar acum avem reuniunea coordonatorilor.